Uh, ele sunt considerate valabile. Eurodeputatul Roger Helmen mi-a comunicat că nu mai este membru al grupului ECR și că începând cu 5 martie anul curent uh, se alătură grupului EFD. din partea uh, grupurilor PPES și de ALDE, ECR și GUE, NGL am primit solicitări în legătură cu numirea unor membri în comisii și delegații. Lista acestor numiri va fi publicată în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă până la aprobarea procesului verbal nu există obiecții, atunci aceste numiri vor fi considerate ca fiind confirmate. Vineri, conform articolului 74 al regulamentului,